timp vom continua să ridicăm această problemă pe lângă auto, uh, autoritățile din Malaysia. Mulțumesc pentru atenție. Vielen Dank, Herr Kommissar. Mulțumesc, domnule comisar Pibalgs. Sunt șase moțiuni pentru rezoluție care au fost depuse. Uh, B7070 B7078 2010, B70713, B70717, B70725, B70726 și B70730. Va avea, votul va avea loc după încheierea dezbaterii. Următorul punct este, se referă la Uganda, legea Bahate și discriminarea populației LGBT. În primul rând, domnul, doamna de Kaiser are contul pentru un minut și jumătate. Domnule președinte, domnule comisar, chiar acum un an votam în această sală o rezo- rezoluție în legătură cu LGBT și legea Bahati din Uganda. De ce să revenim cu o rezoluție aproape identică? Pentru că problema nu a fost rezolvată. Mișcarea evanghelistă The Family, care susținea această lege Bahati, nu Uh, s-a dat bătută și uh, există întotdeauna perspectiva ca această lege să reapară în Uganda. De asemenea, în octombrie și noiembrie, uh, ziarul ugandez Rolling Stone a, făcut un, a publicat o listă a homosexualilor ugandezi care imediat au fost uh, atacați, violați și astăzi trebuie să se ascundă. Curtea Constituțională Ugandeză a oprit publicarea acestui ziar, însă uh, atmosfera era de condamnare și de persecutare. 13 state africane recunosc drepturile homosexualilor, uh, al celelalte nu, însă unele dintre ele încă pedepsesc homosexualitatea. Recent a avut loc o declarație unilaterală a statelor ACP care spun că da, există o, această, o mică problemă cu, în legătură cu drepturile homosexualilor, însă este vorba de aspecte culturale. Nu, este vorba de drepturi ale omului, sunt valori universale și noi dorim ca aceste valori universale să fie uh, apărate de către Comisie peste tot în Uniune și în afara ei. Vă mulțumesc. Un minut, domnul Tanek. Mulțumesc, domnule președinte. În multe țări africane, homosexualitatea este scoasă în afara legii, din păcate. Multe persoane din uh, Africa se simt amenințate de eforturile de a promova și de a apăra drepturile homosexualilor, mai ales dacă aceste eforturi vin din partea unor organizații vestice. Există percepția că democrațiile liberale încercă să impună aceste val- valorile lor asupra unor societăți care au alte valori. Chiar și așa, nu este justificată homofobia uh, atât de răspândită în anumite părți ale Africii. De multe ori această homofobie este susținută de autorități și de mass media. Uganda este cunoscută pentru extremismul legiuitorilor care susțin un proiect de lege ce ar impune pedepsa cu moartea sau uh, pedepsa cu închisoarea pe viață împotriva homosexualilor. Eu și grupul ECR respingem acest proiect de lege care ar încălca drepturile omului și cerem ca el să fie respins. Legiuitorii din aceste țări cu siguranță că pot găsi căi mai bune de a apăra interesele Ugandei. Mulțumim, domnule Tanec. Urmează doamna Șacă, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, așa numită lege anti-homosexuală prevede pedepsirea actelor homosexuale cu închisoarea între șapte ani și sentință cu viața, închisoare pe viață sau chiar pedepsa capitală. Parlamentul European condamnă cu hotărâre această lege. Sigur, nu impunem legea europeană asupra altor state, Eh, dar unii invocă eh, așa ceva într-o încercare de a eh, evita aplicarea drepturilor omului. Există o amenințare reală și un climat de teamă subliniat de publicarea în acest ziar local Rolling Stones liste cu pretinși homosexuali. S-a cerut rănirea sau spânzurarea lor și au fost multe atacuri urmând publicării acestei liste. Există și alte țări în care există asemenea legi, de exemplu Mauritania și Sudan, homosexualitatea se pedepsește cu moartea. Autoritățile din Uganda trebuie să respecte acordul de la Cotonou și dreptul internațional și uh, autoritățile internaționale ar trebui să facă presiune asupra Ugandei pentru ca această situație cu încălcarea drepturilor LGBT să începe, să înceteze, mă scuzați. Mulțumesc! Și acum are cuvântul pentru mine și jumătate domnul Romeva Irueda. Homosexuality bill by David Bahadi. Acest, acest proiect de lege împotriva homosexualității care cere pedepsirea actelor homosexuale cu, pe, cu închisoarea sau chiar cu pedeapsa cu moartea este inacceptabilă. Să ne amintim că în Africa Homosexualitatea este legală doar în 13 state și este un delict penal în 38 de state. În Mauritania, în Sudan și în Nigeria de Nord, homosexualitatea este pedepsită cu moartea. De aceea trebuie să reluăm faptul că orientarea sexuală ține de dreptul universal la o viață privată. Și egalitatea și non-discriminarea trebuie să fie uh, promovate și trebuie garantată libertatea de exprimare. De aceea trebuie să denunțăm orice încercare de a incita ură sau să uh, sau discriminare în legătură cu preferințele sexuale. Trebuie să le reamintim or- autorităților ungandeze de responsabilitățile lor conform tratatelor internaționale. Trebuie să folosim toate instrumentele de care avem, pe care le avem la dispoziție pentru a proteja uh, drepturile tuturor persoanelor LGBT din Uganda. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule uh, Rumeva Irueda. Un minut, domnul Kaczmarek. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, Discriminarea pe criterii de orientare sexuală ar trebui interzisă. E o problemă foarte gravă în Uganda, o țară care s-a bucurat de altfel de sprijinul multor alte țări africane, care nu-și doresc o presiune din partea țărilor europene. Cred că ceva s-a înțeles greșit și doamna de Kaiser a subliniat exact acest lucru, a pus punctul pe ei. Vorbim despre un concept de bază referitor la dreptul omului, care însă este contestat de multe țări africane. Și dialogul nostru cu țările africane este un dialog al surzilor. Noi le vorbim despre drepturile omului, drepturile fundamentale ale omului și ei ne spun nouă, ia, nu vă mai amestecați în treburile noastre interne. Multe uh, țări folosesc, impun pedeapsa capitală pentru acte homosexuale iar noi trebuie să ne opunem tuturor acestor proiecte de lege și sperăm că ele vor fi respinse. Mulțumim. Urmează două minute, doamna Vergia. Luganda face... Mulțumesc. Uganda face parte din aceste state africane în care homosexualitatea este pedepsită sever. Ba chiar se distinge uh, în acest domeniu pentru că Uganda, uh, din păcate sub impulsul unor evangel- eva- organizații evangeliste uh, americane, a pornit o cruciadă împotriva homosexualilor. Nenumărate sunt cazurile de persecuții și torturi din acest motiv musulmani și creștini s-au unit și este o premieră în această țară, s-au unit și au denunțat această situație. Christopher San Giorgio, uh, episcop anglican, uh, uh, a trebuit să nu mai uh, deci acestui episcop i s-a retras dreptul de a predica în biserică pentru că apărea homosexuale. Uh, se merge până la pedeapsa cu moartea în cazul unor homosexuale care uh, se bănuiește că sunt seropozitivi. Se fac apeluri la delațiune. Tabloidul local Rolling Stone, într-adevăr, care n-are nimic de a face cu revista uh, cu același nume Rolling Stones, a publicat o listă cu numele și adresele liderilor, uh, așa numit gay, sub îngrozitorul titlu Spânzurații publicația acestei uh, ce a fost interzisă, dar rău deja fusese făcut. Homosexualitatea în Africa e adesea trăită ca un rău venit din Occident, care face ca Africa să-și piardă valorile strămoșești. Uh, aici ONG-urile vorbesc de 500.000 de uh, homosexuali și numeroși din aceștia fac cereri de azil în Europa. Uh, noi ar trebui uh, să examinăm uh, aceste cereri cu o binevoință deosebită și ar trebui să facem acest lucru pentru toți cei care sunt victimele oprimării și torturilor. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Vergea. Și acum are cuvântul doamna Macovei. Un minut. Thank you. I am alarmed. Vă mulțumesc. Mă alarmează utilizarea Uh, dreptului penal împotriva unor relații privat, în privat. Uh, pedeapsa poate să fie uh, închisoarea pe viață. Și orice exprimare în legătură cu problemele LGBT este interzisă. O asemenea lege ar uh, crește uh, climatul de teamă într-un stat uh, unde deja persecu- persecuția este extrem de intensă. Se încurajează ca uh, oamenii să se toarne unii pe alții. Nu trebuie să lăsăm uh, ca această lege să treacă. Vă mulțumesc. Urmează domnul Cashman, un minut și jumătate. Uh, mulțumesc, domnule președinte. S-au schimbat multe în ultimul an. Chiar și Parlamentul, 23 noiembrie, a reiterat principiul universalității drepturilor omului și al non-discriminării în cazul acordurilor uh, de parteneriat se sancționează nerespectarea clauzelor legate de drepturile omului, în cazul discriminării, de exemplu, bazată pe orientarea sexuală. Însă țările acestea aleg să colaboreze cu noi. Țările ACP, cu care avem un acord de parteneriat, și acordurile de la Cotonou. Noi le cerem să fie de acord cu noi cu privire la principii universale care nu sunt negociabile. Dacă nu sunt de acord cu aceste principii, atunci eu invit Consiliul și Comisia să ia sancțiunile necesare, să ia măsurile necesare pentru a pune în aplicare principiile pe care trebuie să le apărăm. Și în viitorul parteneriatului strategic cu Africa, trebuie ca toate condițiile să fie respectate fără discriminare și să se elimine orice formă de discriminare, inclusiv cea pe bază de orientare ă, sexuală nu înseamnă să ai o atitudine colonialistă dacă aperi drepturile omului. Drepturile omului trebuie apărate. Nu poți să stai cu mâinile în sân când vezi că sunt atacate drepturile omului. Nu se poate promova homosexualitatea. Cei din Nimeni în Africa nu alege să fie homosexual, pentru că a fi homosexual în Africa înseamnă să ai, să fie amenințată viața și ca familia ta să fie obligată să te denunțe. Trebuie să închei prin a spune că aceste drepturi trebuie apărate cu orice preț. Mulțumim. Vă cer scuze că v-am întrerupt. Am uh, citit greșit timpul de intervenție. Urmează doamna Tain un minut. Mulțumesc. Und zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, wie auch die Charta der Grundrechte der Europäischen Mulțumesc, domnule președinte toate legile internaționale interzic discriminarea pe bază orientării sexuale. Uniunea Europeană nu are obligații de respectat doar în uh, zona sa de competență teritorială, ci și în relațiile sale cu terțe. Trebuie să insistăm ca drepturile LGBT să fie respectate și dacă există probleme, acestea trebuie relevate. Cu țări cum ar fi Uganda, există acorduri. Și Uganda este susținută financiar de Fondul de Dezvoltare uh, European. Deci avem dreptul să spunem uh, când anume aceste țări nu își respectă angajamentele și nu respectă valorile internaționale și trebuie să aplicăm sancțiuni. Uganda trebuie să-și respecte obligațiile eh, conform acordului de la Cotonou și eh, noi trebuie să spunem respectat acest lucru. Eh, acum un an au hotărât penalizarea homosexualității, situația iată s-a înrăutățit. Eu am avut convorbiri cu uh, reprezentanții ambasadei Uganda, am organizat manifestații, n-am reușit nimic, dar atunci măcar vreau să spun răspicat aici că situația nu poate continua așa. Mulțumesc și acum, domnul Cernețchi, pentru un minut. Domnule președinte, domnilor și domnilor, purtăm acum o dezbatere interesantă și importantă. Există două probleme în primul rând, Uganda nu este unică în regiune, nu este o insulă într-un ocean al țărilor care respectă uh, drepturile omului. Trei sferturi dintre statele africane au uh, regulamente extrem de stricte și norma este discriminarea. Nu este doar problema Ugandei, este o problemă a întregului continent și a culturii africane. În al doilea rând, bineînțeles că Uganda nu este o țară care protejează cel mai bine drepturile omului în Africa. Și este doar o mică parte dintr-o problemă mult mai largă care trebuie să fie și ea discutată.

Mulțumesc, domnule Preda. Acum, în încheierea acestei proceduri, Higgins are cuvântul. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Această campanie de ură din Uganda împotriva uh, populației LGBT este îngrozitoare. Uh, este o campanie uh, dusă de secțiuni din media și de politicieni eh, există, care au îndemnat la uciderea uh, eh, gaylor și înseamnă că populația LGBT trăiește într-o stare de nesiguranță și teamă. Eh, e vrednic de dispreț faptul că unii politicieni utilizează această campanie de ură și propun chiar executarea, uciderea unor uh, membri ai populației LGBT. Aceștia sunt curajoși și se luptă fiecare zi împotriva amenințării la, la adresa identității și vieților lor și merită aplaudați. Este o campanie dusă cu minciuni uh, și cel mai trebuie să, trebuie să vorbim răspicat să ne adresăm guvernului ugandez, să încurajăm solidaritatea activă cu toate organizațiile ugandeze care apără drepturile populației gay și să le ajutăm în această luptă pentru dreptate, pentru drepturile LGBT și dreptul de a fi cine vrei tu să fii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Higgins! Și în încheiere, în încheierea acestui punct, în numele Comisiei, are cuvântul domnul comisar Pibax. Stimați uh, deputați, proiectul de lege antihomosexuală care a fost depus în Parlamentul ugandez reprezintă o problemă legată de drepturile omului. Uh, drepturile omului ale populației LGBT reprezintă o, o prioritate a Uniunii Europene. Apreciez preocupările Parlamentului European în legătură cu situația din Uganda, dar și în alte state unde există legislație punitivă și discriminatorie împotriva populației LGBT. Acolo există deja legi sau se uh, concep anumite legi în acest sens. Acest proiect de lege contra, contravine obligațiilor asumate de către Uganda conform uh, Convenției uh, pentru drepturile omului a ONU. Proiectul de lege contravine și declarației ONU în ceea ce privește uh, orientarea sexuală și identitatea de gen. Președinția uh, Uniunii Europene și șeful misiunii Uniunii Europene au abordat această problemă în repetate rânduri la întâlniri cu președintele, primul ministru, ministrul de afaceri externe și ministrul de justiție. Au existat și dialoguri informale și uh, cu uh, Comisia pentru Drepturile Omului din Uganda. Publicarea în 2 octombrie 2010 a unei liste cu fotografii și nume și adrese ale unor persoane care erau identificate ca homosexuali cu uh, titlul spânzurații a fost uh, scandalos și a periclitat uh, viața persoanelor respective. Este un act pe care îl condamnăm ferm. Uniunea Europeană monitorizează în continuare îndeaproape situația din Uganda împreună cu statele partenere, cum ar fi Norvegia, Statele Unite și de asemenea cu biroul înaltului comisar pentru drepturile omului. S-a discutat această problemă și la uh, grupul de lucru tehnic pe drepturile omului, unde s-au discutat monitorizările și acțiunile posibile. Comisia va ridica în continuare preocupările sale în ceea ce privește proiectul de lege antihomosexualitate și îndeamnă și pe ceilalți să, uh, partenerii ai săi să discute această problemă. Susținem de asemenea organizațiile pentru drepturile omului locale pentru a schimba atitudinile din țara, uh, din Uganda și pentru a îmbunătăți situația populației LGBT. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar Pibax. Există șase propuneri de rezoluție, proiecte de rezoluție. Se încheie astfel dezbaterea. Votul va avea loc la sfârșitul dezbaterii.